Good afternoon, colleagues. Bună ziua, dragi colegi. Mă numesc uh, Patrice Austreviciu, sunt președintele provizoriu acestei reuniuni constitutive a delegației um, pentru relațiile cu adunarea parlamentară NATO și am onoarea să declar deschisă această reuniune. Bine ați venit la ea. Aș dori să vă aduc aminte că ideea acestei reuniuni este de a alege biroul, alegând uh, președintele și doi vicepreședinți, în temeiul articolului 213 din regulamentul de procedură. În primul rând vom alege președintele, după care vom trece la alegerea uh, vicepreședinților. Avem la dispoziție aproximativ 30 uh, de minute. La punctul 4 este prevăzut un, schi- un scurt uh, uh, schimb de opinii privind participarea la cea de-a 66-a sesiune a adunării parlamentare din, uh, de la Londra din 11 octombrie. Aș, aș dori să vă spun că mi s-a spus că următorii membri supleanți uh, participă la vot. Sargnaivice și doamna Calnietă pentru Iergi Buzic și domnul McAllister din partea PP, domnul Manda, uh, Aguilar, în locul doamnei Ana Fotiga. Sper că am informațiile corecte. Grupurile politice pot informa, uh, mă pot informa acum în legătură cu alte modificări uh, în acest sens înaintea votului. Și în fine, aș dori să mulțumesc secretariatului pentru uh, raportul privind activitatea care a fost trimis uh, tuturor membrilor și există și o versiune electronică pe care o puteți accesa pe internet. Și, dragi colegi, o să trecem acum la alegerea președintelui. Și aș dori să rog secretariatul să verifice dacă există quorumul necesar. Se pare că da. Vă aduc aminte că în temeiul articolului 218 Forumul este reprezentat de un sfert din uh, delegați, numărul delegaților trei în cazul nostru. Un candidat poate fi propus de un grup politic sau sau de un membru din această, acestei delegații. Deci, forumul este întrunit și aș dori să fie făcute uh, numiri pentru funcția de președinte. Grupul politic PP l-a propus pe domnul Chris Peters pentru a prezida această delegație pentru relațiile Parlamentului European cu adunarea parlamentară NATO. dau cuvântul doamnei Calniete. Da, este o plăcere să vi-l uh, prezint în calitate de candidat pentru postul de președinte pe colegul meu, Chris Peters. Da, cred că este o propunere excelentă. Vă mulțumesc și felicitări. Sunteți de acord, domnule uh, Peters, cu această numire? Da, ar fi o mare onoare pentru mine. Vă mulțumesc. Microfonul președintelui s-a întrerupt. Candidatul este membru de plin al delegației, a completat și declarația de, de interese financiare și declarația privind condul de uh, conduită. Mai există și alte propuneri? Se pare că nu. Dacă o singură persoană este propusă pentru acest post, v-aș propune să votăm prin aclamare. Congratulations! Felicitări, domnule Chris Peters, și vă predau prezidiul. Ok. First of all, I would like to thank you for the... Vă mulțumesc în primul rând pentru încrederea um, pe care o aveți față de mine, pentru că m-ați votat. Este o mare onoare pentru mine. Aș dori să îl felicit pe predecesorul meu și pe toți predecesorii mei și sper că vom lucra foarte bine împreună. Și, dragi colegi, trecem acum la alegerea Uh, succesivă și separată a vicepreședinților, aș dori să vă informez că mi s-a spus că următorii membri supleanți participă la acest vot. Rasa Iupnevicnea și sper că uh, v-am pronunțat bine numele. Uh, voi exersa și vă, vă voi prezenta, vă pronunța și mai bine uh, numele. Și apoi Sandra Calnietă în, uh, o înlocuie, pe domnul uh, Macalister. Dacă au loc și alte modificări, grupurile politice uh, pot notifica uh, președintele ca atare înainte de a avea votul. Mă îndreptând spre secretariat care confirmă că este întrunit quorumul pentru un vot și acum aș dori să fie făcute uh, numirile pentru poziția de prim și al doilea vicepreședinte. Vă rog. Merci, uh, monsieur le président. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am onoarea de a vă prezenta candidatura doamnei Bonfrisco pentru postul de prim vicepreședinte al acestei delegații. Doamna Bonvrisco, timp de 13 ani a fost membra Senatului Italian în Comisia de Bugete și Apărare, este membră și a Comisiei AFET și supleantă la subcomisia SETE. Pentru a avea un echilibru între reprezentarea bărbaților și femeilor, ar fi bine să avem o prim vicepreședinte femeie. Că, eh, cette petite Vreau să adaug că această delegație cu experți uh, ar face astfel uh, să se respecte regula DONT, un model de democrație în Parlamentul European. Deci sper să se aplice regula DONT și în această comisie. consent, Acceptați această numire? Da, domnule președinte. Is there someone that asked the floor? Mai dorește și altcineva să ia cuvântul? Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru că îmi dați această ocazie și îmi revine marele privilegiu de a o propune pe colega mea, Natalie Loazo, pentru această poziție, pentru această funcție. Dumnei este, are relații strânse cu activitățile adunării parlamentare NATO, deci o propun pe doamna Loazo. Domnul președinte, avem două candidaturi. Mai dorește și altcineva să ia cuvântul? Nu? Atunci trebuie să organizăm un vot. Vă aduc aminte că fiecare dintre dumneavoastră aveți la dispoziție un singur vot. PP 3 voturi, FID 2 voturi, Renew 2 voturi, Verzi 1 vot, ID 1 vot și ECR 1 vot. Uh, I propose to vote electronically. V-aș propune să avem un uh, vot electronic. Mm, cer scuze, merg uh, prea repede înainte, spune domnul președinte. Uh, trebuie să vă întreb dacă acceptați această propunere. Da, vă mulțumesc. Îi mulțumesc domnului Petra Austreviciu. Sunt de acord cu această numire. Ok. Vă mulțumesc. Deci vă propun să avem un vot electronic. Uh, uh, to be very uh, clear and... Pentru a clarifica lucrurile și pentru a ne asigura că votul se desfășoară bine, v-aș propune ca dacă apăsați pe butonul verde, să votați pentru prima propunere, dacă apăsați pe butonul roșu, să votați pentru a doua propunere. Și desigur, aveți nevoie și de cartelele de vot pentru a putea vota. Trebuie să verificăm. It's okay, the, enough cards are put in. Cred că au fost introduse suficiente cartele de vot. Am deschis votul. you can see also on the screen uh, seven. Uh, șapte voturi pentru a doua propunere și un vot pentru uh, prima candidată. Felicitări! Uh, alegerile, a, a, asta este natura alegerilor și poate fi ales un singur candidat uh, dacă există doi la număr. Felicitări! Then Intervenție fără microfon din partea președintelui. Vice Chair, I've... Pentru al doilea vicepreședinte, am înțeles că există un candidat, dar îmi dau cuvântul din nou domnului Rivier. Dați fiind că această comisie, ca toate celelalte comisii, a hotărât să calce în picioare regula don, care e o regulă democratică și le permite și minorităților să fie exprimate. Deci pentru postul de cel de-al doilea vicepreședinte o prezint din nou pe doamna Bonfrisco, drept candidată. Ok, să se clair. Les autres candidats, please, give you the floor. Thank you. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc în calitatea de membru ESHIDE din această delegație permit să-l uh, propun pe colegul, colegul nostru Mixer. Da, trebuie să vă întreb dacă sunteți de acord cu această propunere. Da? Și pe dumneavoastră, doamnă, dacă sunteți de acord? Da? Deci, uh, pentru a doua oară va trebui să avem un vot uh, electronic. Vote and uh, we shall uh, have the same uh, method și vom respecta aceeași uh, procedură. Butonul verde uh, este pentru uh, prima propunere, butonul roșu pentru al doilea candidat. Cred că putem deschide votul. Ok, we op- Am deschis votul.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 The result is, uh... Rezultatul votului este următorul. Domnul Mixer a, a fost ales și din nou asta este natura uh, alegerilor când un singur uh, post este uh, eligibil. Felicitări și vă mulțumesc!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 Vă mulțumesc din nou. Am ajuns la punctul 4 de pe ordinea de zi, comunicări ale președintelui. S-a, pre- s-a menționat deja faptul că uh, va avea loc acest congres, această reuniune anuală din 11 până în 14 octombrie la Londra. Cred că știți despre ce este vorba cu această reuniune și am înțeles că dacă aveți întrebări, vă le puteți adresa și putem să vă răspunde, răspundem în legătură cu acest uh, eveniment important care va avea loc în Londra. Cred că um, în 11 uh, sau 12 uh, noiembrie vor, va fi apoi redactat un raport pe marginea evenimentului din Londra și dacă aveți comentarii sau propuneri, um, acum este momentul să le exprimați. Everything is clear. Is there a question, please, madam? Vă rog, aveți cuvântul. Poate nu am înțeles uh, eu prea bine. V-ați adresat uh, membrilor delegației care pot merge la Londra? Nu, am înțeles că membrii acestei delegații au, au fost deja stabiliți și că cei care fac parte din ea uh, sunt bine informați despre evenimentul la care vor participa. Mai există și alte întrebări sau propuneri? Nu? atunci cred că putem încheia această reuniune. Vă mulțumesc uh, din nou și ne revedem în curând.